Grupa IP. David McAllister are cuvântul de la PP. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sud-estul Europei a fost uh, lovit din greu de inundațiile de anul trecut, cu consecințe grave pentru statele membre, cum ar fi Croația și România, dar și pentru Serbia și Bosnia și Herțegovina. Am vizitat uh, Serbia în urmă cu trei săptămâni și am notat cu satisfacție faptul că eforturile Uniunii Europene de a ajuta Serbia după inundațiile din mai trecut sunt vizibile. Împreună cu Michael Davenport, uh, președinte delegației noastre în Serbia, am uh, vizitat un oraș puternic afectat de inundații, am uh, uh, Uh, uh, inaugurat o grădiniță și am înmânat cheile la noi case construite cu finanța, finanțare europeană. Solidaritatea Uniunii Europene a arătat că, iată, uh, s-a atins o cauză nobilă împreună cu efortul Serbiei. Uniunea Europeană este cel mai mare donator în Serbia pentru ajutor pentru uh, inundație. Mai bine de o mie de case au fost construite uh, Uh, reconstruite, dotate cu tot ce e necesar. Dar acum trebuie să privim înainte, uh, către prevenirea inundațiilor. Uniunea Europeană a uh, securizat alte 62 de milioane de euro, 19 mergând către prevenție. Mulțumit acestui efort, vom reuși să obținem ceea ce ne dorim, dar efortul nostru trebuie să fie urmat de acțiune concretă pentru a preîntâmpina în viitor uh, asemenea catastrofe. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Alessia Maria Mosca. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima săptămână s-au publicat uh, statistici actualizate cu privire la situația din uh, uh, educație și statistici privind la serviciile de îngrijire pentru copii, în special în perioada de concediu de maternitate. Foarte multe state membre suferă din cauza lipsei acestor îngrijiri. Se creează astfel inegalități și diferențe de gen, pentru că dacă nu există astfel de servicii disponibile, femeile sunt cele care trebuie să aibă grijă de copii și locurile lor de muncă sunt afectate. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să asigure pentru toți cetățenii săi servicii de calitate și accesibile, alături de alte măsuri care să contribuie la reducerea tuturor formelor de discriminare. De exemplu, trebuie să Um, îmbunătățim regulile la nivel european privind concediul de maternitate, astfel încât uh, toți lucrătorii din Europa să reconcilieze viața profesională cu viața personală. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Storch acum, vă rog. Ja, morgen wird in diesem Mâine? Iată că încă o dată se va discuta despre avort în această instituție și avortul nu e o competență a Uniunii Europene. Nu suntem plătiți ca să vorbim aici despre lucruri care nu sunt de competența noastră. În Germania, mă refer aici la raportul Tarabela, în Germania avortul este un act penal. Poate că nu cunoașteți asta pentru avort e prevăzută uh, o uh, pedeapsă cu trei ani de închisoare. În raportul Tarabela nu doar că nu se mai vrea incriminarea avortului, se vrea ca să fie privit avortul ca un drept fundamental. Drept fundamental pe picior de egalitate cu libera exprimare, cu dreptul la viață și așa mai departe. Haideți să lăsăm la o parte acest subiect, să nu mai vorbim aici despre lucruri care nu și-au locul în Parlamentul European. Vielen Dank. Mulțumesc. Ivan Iacovcici de la ALDE. Jedna od glavnih. Mulțumesc. O politică esențială în Uniunea Europeană este uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Și aici, de aici se dezvoltă întreaga politică de protecție a mediului și vine și obiectivul nostru de a decarboniza uh, Uniunea Europeană. Dar iată că în uh, Croația e vizată acum uh, uh, fabrica de cărbune și apar mari probleme, mai ales pentru că în regiune există un alt proiect național croat și anume Uh, construcția terminalului pe insula Crâc. Deci vă rog frumos să faceți ca între cele două proiecte să existe sinergie. Să facem în loc de o stație de cărbune, o stație de gaz cu terminal de gaz natural lichefiat. Mulțumesc. Lidia Senra Rodriguez de la GUE Angel. domnule președinte. La o zi după opt martie, Ziua Internațională a Femeii, aș dori să explic aici cum politica noastră de austeritate are un impact uh, negativ asupra femeilor. Se uh, reduc uh, slujbele pentru femei din domeniul sănătății publice sau al educației. Austeritatea, de asemenea, înlătură măsurile de susținere a consilierii familiare, ceea ce înseamnă că foarte multă muncă domestică va reveni din nou femeilor. Reducerile afectează uh, și măsurile de uh, luptă împotriva violenței domestice. Noi, uh, femeile în Galiția, nu suntem recunoscute așa cum trebuie ca uh, lucrători. Există și probleme legate de sărăcie. Sunt foarte mulți oameni care au Uh, pensie mai mare decât uh, ar avea vreodată femeile. Domnul Lambert, din partea verzilor. Okay. Este obecna. Pan Ernest Maragall. Nu este aici, domnul Ernest Maragall. Signor președinte, bun. Din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Să vorbim acum despre Catalonia. În uh, Catalonia. Există un uh, proces uh, în curs. S-au strâns uh, peste 1,2 milioane de semnături, însă statul spaniol refuză acest dialog deschis care se cere în acest proces. Statul spaniol nu respectă statul de drept, iar Spania de astăzi nu respectă acest criteriu de bază pe care trebuie să-l respecte toate statele membre. S-a pus sub semnul întrebării rolul ombudsmanului, măsurile care au fost luate împotriva celor care își exprimau opiniile politice. Practic, vorbim aici despre un atentat la adresa libertăților și democrației în Catalunia. Ori Catalunia este o regiune democratică care respectă statul de drept în Spania. Moja siostra zna catalonski, ale pan przekroczył czas, panie pośle. Mulțumesc foarte mult. Cred că v-ați depășit puțin limitele vorbind catalană. Onorevole Rosa D'Amato. Mulțumesc foarte mult, Rosa D'Amato. in quanto membro della commissione sviluppo regionale vorrei esprimere la mia. ca membră a comisiei pentru dezvoltare regională aș dori să îmi exprim îngrijorările serioase legate de uh, programele pe care le derulăm în legătură cu revizuirea cadrului financiar multianual pentru a nu pierde fonduri pentru 2014. Eu cred că e bine că a fost revizuit acest cadru și că uh, aceste proiecte au apărut în fața Parlamentului de mai multe ori, dar pentru a evita, uh, perioad, uh, uh, evita probleme similare pe, pentru perioada viitoare, poate ar fi cazul să existe mai multă cooperare și coordonare între Comisia Europeană, statele membre și autoritățile locale și regionale. am da dovadă practic de o răspundere uh, împărtășită. În Italia, pot să vă spun, în țara mea, întârzierile uh, sunt de decenii în ceea ce privește dezvoltarea, mai ales în ceea ce privește Sudul. Deci trebuie să dăm mai multă atenție acestor diferențe. Poate cineva ar putea să ne explice de ce întotdeauna uh, sunt aceleași regiuni care au aceleași uh, probleme. Mulțumim. Domnul Franz Obermeier are cuvântul, din partea neafiliaților. Mulțumesc. 120.000 de azilanți au venit din uh, Africa de Nord în Europa, mulți simpatizanți ai uh, organizațiilor islamiste. Politica europeană nu vrea însă să ia notă de faptul că la noi există o bombă cu ceas islamistă. Mai e de mirare faptul că există persoane și grupări cu legături islamiste uh, sprijinite la nivel european. E vorba de Fundația Al-Muntada, care s-a întâlnit cu Comisia pentru uh, Ajutor Umanitar, dar uh, iată că ei par să financeze Boko Haram. Deci Uniunea Europeană ar trebui să fie ceva mai critică față de islamism, pentru că islamiștii mai trebuie să uh, primească o scenă europeană din ignoranță sau prostie și astfel să lăsăm o portiță deschisă uh, în Uniunea Europeană pentru aceștia și în instituțiile europene. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Zdiehovski. De la PP. Předsedo, Uniunea Europeană are tot felul de drepturi. Mulți au vorbit astăzi despre diferite drepturi, dar nimeni nu s-a referit la un drept anume, și anume dreptul la viața privată. Tot mai mulți oameni nu reușesc să își uh, mențină confidențialitatea vieții private. Există tot mai multe familii destrămate. Femeile, tot mai multe femei uh, nu știu cine este tatăl copilului lor. Bine, ele știu acel, acele informații. Mentioning ale i muși sunt... Dar taților nu li se dă dreptul uh, să își vadă și să-și îngrijească copiii. Deci nu cred că trebuie să închidem ochii la această problemă și am să vă dau și uh, un exemplu al unui uh, ceh, Ian Buda, care nu poate să dovedească că este tatăl copiilor săi nu a reușit să demonstreze acest lucru în instanțele din Cehia. Domnul Costas Lopez. Domnul Mavrides. Posso Costas Mavrides. Yes. Domnul Mavridas. Ta pedia, gire, pro... Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, stimați colegi. Copiii nu știu care sunt rațiunile politice ale unora sau altora. Trebuie însă să le înțelegem și lor perspectivele. Am primit scrisori din partea unor copii de 8 ani, de exemplu un copil uh, de la Nicosia, întrebat de ce o parte uh, a țării sale este ocupată, de ce nu există dreptul la patrie liberă în Europa. De asemenea, copiii își pun întrebări și în legătură cu criza economică, de ce anume nu au uh, de mâncare, de ce nu au haine. De ce în Uniunea Europeană um, de astăzi există copii nefericiți? Există o politică unilaterală de austeritate care este responsabilă de astfel de fenomene și aș dori să vă lansez un apel. Respectați Ciprul, pentru că este uh, o, o țară a Uniunii Europene. Mulțumim, domnul Ruciakowski. W 2008 roku, kiedy czołgi rosyjskie zbliżały... Mulțumesc. tancurile rusești în 2008 se apropiau de Tbilisi, de Georgia. Pe atunci, domnul Kaczynski, președintele Poloniei, apăra Georgia și spunea Astăzi, Georgia, mâine, Ucraina. Apoi, zona Baltică și poate chiar și Polonia. Din păcate, domnul Kaczynski a murit în uh, tragicul accident aviatic și iată că Rusia, sub Putin, implementează exact acest scenariu. Acum, vedem ce se întâmplă în uh, Ucraina. Petro Poroșenko a spus că aspirațiile imperialiste rusești merg dincolo de Ucraina, de fapt. Imperiul rusesc este reconstruit de către președintele Putin. Și lucrurile nu se încheie cu Ucraina, ci merg până, vor merge până pe Elba. Mulțumesc, stimate coleg. Urmează acum de la GUE NGL. Doamna Boylan. Uh, Mulțumesc. În aprilie 2016, Irlanda va transpune trei noi directive privind achizițiile publice în legislația națională și orientările anterioare ale Comisiei uh, permit Irlandei să folosească achizițiile publice ca o metodă de a asigura diversitatea de gen, egalitatea de gen și combaterea sărăciei pentru a garanta răspunderea publică, trebuie să se țină cont uh, în mod explicit uh, de toate aspectele economice și sociale pe tot parcursul procesului de achiziții publice, dreptul de a organiza negocieri colective conform uh, standardelor OIM și acestea trebuie să fie luate în considerare, având în vedere că Irlanda este a doua clasată în OCDE pentru nivelul scăzut al salariilor și femeile sunt afectate, atunci trebuie incluse și aceste chestiuni în procedurile de achiziții publice uh, Cred că, prin urmare, uh, aceste proceduri ar trebui să rămână în controlul public. De asemenea, trebuie protejat interesul comunitar și nu trebuie să trecem de la un model bazat pe granturi, la, pe acordare directă, la un model bazat pe achiziții publice. Acum dau cuvântul doamnei Giulia Moi de la EFTT. Presidente, Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere ce s-a întâmplat la Milano și cu exporturile uh, de bunuri uh, înspre state uh, terțe, e clar că anumite produse sunt destinate doar anumitor piețe, nu tuturor. Aș dori să rog Comisia să țină cont de toate aceste situații și uh, de faptul că anumiți producători uh, sunt penalizați. Anumiți politicieni din Sardinia sunt responsabili de astfel de fenomene pentru că de 30 de ani încoace, în loc să rezolve problemele, regiunii nu fac decât să se plângă uh, de situații de urgență și să vorbească doar de faptul că salariile ar trebui Uh, crescute uh, pentru toți acești paraziți uh, în detrimentul bugetului de stat italian. Deci ar trebui să ne promovăm mai bine produsele locale și să ne creștem singuri exporturile. 2015 n-a început sub o stea norocoasă, însă sper că nu vom avea de-a face cu o lungă și nesfârșită fraudă în acest an. Lefteris Christoforou. Domnul Christoforou είμαι υποχρεωμένος σήμερα να θέσω ενώπιον του Κοινοβουλίου. Mulțumesc. Trebuie să prezint o problemă importantă astăzi în Uniunea Europeană legată de forțele marine cipriote. De ani de zile Turcia se comportă ilegal. A impus un embargo maritim navelor care arborează Uh, standardul cipriot. Nu e, inaccept, nu e acceptabil așa ceva. Turcia însă iată că acționează fără impunitate și încalcă protocolul de la Ankara, la care este semnatară, nu recunoaște Ciprul, nu își deschide portul pentru aceste vase și aduce o insultă Uniunii Europene. Noi, ciprioții, suportăm costuri serioase, sunt costuri și pierderi care apar în Uniunea Europeană și dacă aceste lucruri sunt uh, întreprinse de un stat uh, candidat, atunci e clar că nici nu mai are rost să oferim o mână de ajutor Turciei. Domnule președinte, dați-vă seama ce s-ar întâmpla dacă Turcia ar avea un comportament similar față de vasele uh, din Regatul Unit, de exemplu. Evharisto. Mulțumesc, spune președintele. Maria Grapini are cuvântul acum

domnule președinte. Există critici uh, ale cetățenilor în legătură cu extinderea Uniunii Europene, dar probabil vă gândiți că sunt mai multe state care ar putea să folosească de ajutoarele financiare promise, câtă vreme alte popoare din Europa suferă de austeritate. Există instrumente de ajutorare preaderare uh, pentru statele care se pregătesc să intre în Uniunea Europeană. Noi însă nu avem uh, respect democratic pentru statele uh, din jur, de exemplu pentru Turcia. Uneori uh, alocăm fonduri chiar de până la 5 milioane uh, de euro. Turcia face parte uh, din acest grup de state care primesc ajutoare de preaderare. Uniunea Europeană participă așadar la dezvoltarea și modernizarea uh, agriculturii acestor state, printre altele prin introducerea produselor lor pe piețele noastre, care Uh, produse astfel ajung să concureze uh, produsele uh, europene. Am putut vedea ce se întâmplă, de exemplu, în Franța, când, odată cu intrarea acestor produse în țară, au apărut și problemele agricultorilor. Domnul Iturgaiz, din PPE. La semana pasada se am paseado por el Parlamento. Săptămâna trecută, în Parlamentul European, am văzut cum membrii ai familiilor ETA sunt folosite de către acești criminali nu cer pardonarea acestor familii sau a victimelor, ci pur și simplu joacă jocul ETA. Așa e în structurile ETA. fac pe victimele. Cât timp sunt de fapt torționari. Ei sunt criminalii. Ar trebui să-și ceară iertare de la victimele adevărate. Au șansa de a-și vizita Uh, aceste familii pot încă să-și vadă fiii, fiicele, pentru că sunt încarcerați, dar victimele adevărate sunt cei aflați în cimitir. Deci, uh, despre asta este vorba, de fapt, aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum Olga Senalova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Výdaje na poté... Mulțumesc, domnule președinte costul alimentelor reprezintă 14 și în unele țări chiar 20% din bugetul unei gospodării. Lanțul de aprovizionare cu hrană are un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, dar are un impact și asupra economiei. Foarte mulți producători de alimente spun că Există foarte, marge foarte mari în uh, sectorul de retail. Aproape că s-au dublat din 2009 încoace. Comisia a pus ochii pe această situație acum mulți ani, dar chiar nu știm care sunt marjele în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o analiză a tuturor factorilor care afectează prețurile de consum și aceasta ar fi în beneficiul tuturor, al consumatorilor și al lanțului uh, de aprovizionare. Domnul Sean Kelly de la PPE. Uh, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt parte a campaniei de a promova limba mea maternă. E săptămâna limbii irlandeze și vreau să mulțumesc Uniunii Europene că îmi dă șansa să-mi vorbesc uh, limba maternă mulțumită serviciului de interpretare. Pe viitor sper să se creeze multe locuri de muncă pentru traducători care să ne traducă documentele europene. Săptămâna viitoare va fi Sfântul Patrick și vom organiza o recepție la Parlamentul European. Astăzi aș vrea să spun în loc de cheers sau bon appetit, sloințe în irlandeză. Mulțumesc și încă o dată sloințe. Uh, thank you very much Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Ce frumos a fost. Urmează acum domnul Creighton Darling de la Socialiști și Democrați. Very much, President. President is one of Europe's largest... Mulțumesc, domnule președinte. S-a deschis acum un uh, mare muzeu care uh, este destinat un număr de 6.000 de turiști uh, anual în regiunea mea. În regiunea mea în industria culturală există mii de locuri de muncă, există oportunități de voluntariat și training pentru foarte mulți tineri, inclusiv pentru grupurile dezavantajate. Există componente, aceasta este o componentă cheie a um, regiunii noastre. Încercăm să ne bazăm pe succesele existente, folosind prin de altele și fondul de dezvoltare regional european. Însă ni s-a blocat accesul la aceste fonduri pentru um, întreprinderile uh, culturale. E clar că există niște beneficii socioeconomici oferite uh, industriilor culturale de către Uniunea Europeană, Așadar, noi nu ne putem permite să pierdem acești uh, bani uh, tocmai din la slujbele pe care le oferim. Vă mulțumesc! Domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi acum trei săptămâni persoane necunoscute au devastat memorialul uh, a 13 eroi ungari ai Revoluției din 48. Uh, dar uh, aceasta nu a fost uh, îndreptată doar împotriva uh, maghiarilor. Este un memorial uh, dedicat uh, unui moment istoric între România și Ungaria. Cred că nu putem să transformăm uh, astfel de momente în uh, ocazii de conflict și trebuie să luptăm împotriva radicalismului și extremismului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Domnule ministru, vă pot spune așa. Uh, doamna Ayala Sender, de la SND. Mulțumesc, președinte cuando hace años hubo graves Acum câțiva ani au existat inundații în centrul Europei și solidaritatea europeană uh, a creat Fondul European de Solidaritate pentru Dezastre Naturale. Practic s-a ajuns să se plătească o sumă de 500 de milioane de euro. Uh, anul acesta cel mai mare râu din uh, Spania a inundat mai mult de 20.000 de hectare de teren agricol, ucigând uh, animale și uh, producând dez, uh, dezastre. Uh, oamenii au trebuit să își părăsească locuințele distruse, oamenii n-au avut apă zile la rând și așa mai departe. A fost poate una dintre cele mai mari inundații care a lovit Spania. Partidul Popular uh, are majoritate în Spania, dar nu a luat măsuri uh, suficiente pentru a ajuta pe acești oameni. Situația actuală uh, este una dezastroasă. De aceea solicit unii Europene să dea dovadă de solidaritate pentru regiunea Aragona. Domnul președinte, domnul Cucan, din partea PP-ului. Europska populară Mulțumesc, domnule președinte. Populația Europei îmbătrânește. Impactul real e unul cu care trebuie să ne confruntăm acum. Europenii vor lucra, vor trăi mai mult, vor lucra mai mult. Trebuie să ne gândim la asta acum când avem în vedere viitoarele investiții. Nu e doar o uh, provocare și o oportunitate. Acest subiect ar trebui centralizat uh, prin eforturile noastre, avem această economie argintie care poate fi oportunitate pentru IMM-uri, pentru cercetare, pentru îngrijire profesională uh, axată pe situația vârstnicilor. Așa putem să ne stimulăm economia și trebuie să ne axăm și pe reformarea sistemelor de sănătate din uh, statele membre și să ne asigurăm că seniorii Europei sunt uh, independenți, pot să trăiască sănătos, Uh, și o uh, să ducă până la sfârșit o viață de calitate. Mulțumesc, domnule ministru. Domnul Drăghici. Foarte proșu. Yes. On March 3rd. Pe 3 martie, în timpul uh, talk show-ului Piața Pulita, Diana Pavlovici a făcut obiectul unui atac uh, rasist din partea unui eurodeputat, Gianluca Bonanu. În calitate de cetățean uh, de etnie romă, cetățean al României și al Uniunii Europene, un astfel de comportament public uh, este intolerabil. Eu fac parte din grupul socialiștilor care a hotărât să mă sprijine să fac parte din această instituție hotărând astfel să nu uh, îi sprijine pe cei care comit acte de discriminare împotriva uh, celor ca mine, romii, cei care au o atitudine discriminatorie sau rasistă uh, trebuie să știe inclusiv domnul Bonanu, că această instituție nu acceptă un astfel de comportament public, iar această instituție ia măsuri împotriva unor astfel de comportamente deviante. Așadar, domnule președinte și stimați colegi, fac un apel la Parlamentul European să condamne și să sancționeze astfel de atitudini atunci când acestea se produc. Cincuie, Mulțumesc foarte mult. Ivana PP. Doamna Ivana Maletic. zbog nedostatka dobrog ekonomskog... președinte. Din cauza unei lipse a gestiunii economice corecte, din cauza lipsei regulilor clare și a acțiunilor timpurii, cetățenii europeni adesea sunt perdanți. Trebuie să corectăm asta. Iată, au existat mari inundații din 2014. Sunt oameni care au pierdut totul și de atunci acești oameni trăiesc de azi pe mâine. Uh, nu mai au casă. Trebuie să le oferim ajutorul și pentru asta să angajăm fondurile necesare. La fel se întâmplă și cu lucrătorii care sunt uh, concediați. Sau uh, tot al doilea tânăr Uh, nu își primește banii din garanția pentru tineret. Deci când se întâmplă asta, e foarte grav, pentru că noi trebuie să garantăm protecție și solidaritate cetățenilor noștri. Normele bunei guvernanțe economice trebuie implementate la toate nivelurile. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele și last but not least, Deci ultimul vorbitor, este Tara Heratz Garcia. Gracias, presidente. En nombre... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele delegației spaniole din PPE și mai ales uh, în numele pe și a Veronica Iargon, care n-au putut să vorbească, îi susținem pe cetățenii spanioli afectați de inundația din această săptămână. Aproximativ 28.000 de hectare de teren au fost uh, inundate, au fost distruse culturi. Casele au fost uh, și ele afectate, oamenii ar trebui să plece. Iar acum trebuie spus că guvernul uh, Spaniei n-a reușit să ofere compensații până în acest moment acestor oameni. Pentru atâția ani, uh, guvernul uh, Spaniei a neglijat infrastructura locală și nu a făcut nimic pentru oameni sau pentru mediu și uh, inundațiile sunt consecința acestor fapte. Domnul președinte. Mulțumesc tuturor pentru că ați dat parte la această dezbatere. Mulțumim, doamnei comisar, pentru că a fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, ședința se reia mâine, 10 martie, începând cu ora 8 și 30 de minute. După care, din nou, de la ora 15 la ora 23. Puteți consulta ordinea de zi